filmul european în era digitală. Îi dăm cuvântul raportorului pentru 4 minute. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. W przemówieniu pierwszoplanową rolę odegra film, film europejski. Domnule comisar, raportul meu se referă la filmul european. Anul 2014 a fost un an de succes pentru industria cinematografică din uh, Europa. Cam 1500 de filme au fost produse în Europa, cam de două ori mai mult decât în America, însă numărul uh, spectatorilor uh, a fost invers proporțional. Majoritatea filmelor europene sunt uh, prezentate doar în țările în care sunt uh, făcute și foarte rar ajung în alte țări. Europa este lider în ceea ce privește mm, volumul uh, producțiilor cinematografice din lume, dar nu și din punctul de vedere al numărului de uh, spectatori. Uh, trebuie să schimbăm această situație și să ne cunoaștem mai bine uh, tradițiile țărilor vecine. Așadar, uh, îmbunătățirea promovării filmului european este esențială. Pe lângă cinematograf, um, care este uh, locul principal în care se vizionează filmele, Există noi modalități de accesare a filmelor prin sisteme video on demand. Așadar, avem nevoie de mai multă flexibilitate în ceea ce privește canalele media și uh, industria filmului european ar trebui să îmbună, să-și îmbunătățească prezența pe diferitele canale de distribuție și trebuie să îmbunătățească transferabilitatea filmelor europene, astfel încât uh, spectatorii um, eu, europeni să aibă acces la diferitele producții pe diferite platforme. Industria filmului din Europa uh, trebuie să fie stimulată pentru a-și valorifica la maxim uh, potențialul creativ. Și o soluție ar fi creșterea numărului de filme europene cu subtitrare sau dublare. În momentul de față există copii digitale care au înlocuit uh, filmele în format analog și aceasta permite traducerea în diferite limbi. Un rol important este jucat uh, și de festivalele uh, de film de la Cannes, Berlin, uh, de la Carlo Vivari, dar și um, premii precum premiile Lux. Uh, filmul polonez Ida este un bun exemplu în acest sens. Este un film care nu a avut o audiență prea mare în Polonia, dar care a devenit un mare succes după ce a primit uh, Uh, un premiu la nivel european. Aceste obiective nu vor fi atinse fără o finanțare suficientă și de aceea programul Europa Creativă și subprogramele sale sunt foarte importante și trebuie să beneficieze de finanțare din Fondul European de Investiții. Finanțarea din surse publice trebuie să aibă ca scop creșterea numărului de uh, persoane care vizionează aceste filme și promovarea distribuției uh, filmelor pe teritoriul Uniunii Europene. În plus, uh, filmul trebuie inclus în educația tinerilor cât mai devreme în viață. Și astfel încât toată lumea să beneficieze de această producție cinematografică. Vreau să subliniez uh, importanța acestei industrii și pentru generațiile viitoare. Am văzut uh, care este importanța digitalizării pentru colectarea și uh, stocarea filmelor. În concluzie, uh, este important uh, să promovăm industria cinematografică din Europa și aceasta se va reflecta și în propuneri legislative din partea Comisiei Europene. Iar Parlamentul și Comitatea Audiovizualului așteaptă aceste propuneri. Colegii Venta. Vă mulțumim, domnule Venta. Stimați colegi, la ora 11 ar trebui să terminăm mai devreme am spus că voi accepta mai multe intervenții la uh, Catch Eye la raportul inițial, pentru că aveam doar doi vorbitori la vor, uh, raportul acesta. Între timp au apărut alți uh, dor, doritori, dar mă voi opri la lista pe care o aveam de la bun început. Voi da cuvântul doar unui număr de doi colegi. Începe domnul Capulto. de la tutela del copyright de la privacy. Mulțumesc, domnule președinte. Întărirea protecției copyright-ului este un element strategic care ne va ajuta să creștem posibilitatea ca oamenii să se exprime în cinema, de exemplu. Acolo unde foarte mulți oameni își adună la o la altă forțele pentru a crea opere artistice extraordinare și în același timp și oportunități economice, inovație pe piața digitală și sigur asta duce și la câștiguri la box office. E important ca toate drepturile uh, de autor, copyright-ul să fie protejat în mod adecvat. Uh, important este ca prin evoluții tehnologice să avem un nou sistem digital care să apre mai bine dreptul la viață privată, dar și protecția drepturilor de autor în același timp. Ar fi bine dacă comisia care se ocupă cu definiția operei de artă ar aborda și această problemă. Doamna Adenolfi. Mulțumesc, doamna președinte. Backgroundul meu academic uh, îmi permite să înțeleg poate mai bine problemele celor care lucrează în sectorul audiovizual. De exemplu, uh, nevoia de acces la credit pentru companiile culturale, uh, la care Comisia Europeană nu a răspuns eficient. Sistemele care de protecție oferă la nivel de stat membru oferă derogări la o investiție de 10%. Uh, de exemplu, la, în Italia, autoritatea de garanție a dat derogări de milioane de euro companiei Walt Disney din Statele Unite și uh, ei au spus că ei n-au ce producții să găsească de la noi ca să fie destul de bune ca să le dea pe canalele lor. Asta e în detrimentul creatorilor noștri și a uh, cinașilor noștri. Uh, această artă e foarte importantă și sarcina asta ar trebui să susținem și să diseminăm cultura europeană ca să sfârșim uh, uh, aceste blocaje și să creăm o piață digitală unică. Mulțumesc, doamna Adenolfi. Asta încheie procedura intervențiilor spontane. Dau acum cuvântul comisarului uh, Hogan. Mulțumesc, domnule uh, președintele. Comisia salută acest raport privind uh, sectorul uh, cinematografic european. Doresc să mulțumesc uh, domnului Venter pentru că a făcut acest document care respectă uh, diagnosticul Comisiei Europene începește sectorul cinematografic european și comunicarea Parlamentului din mai 2014. Parlamentul și Comisia recunosc valoarea firmelor europene și de asemenea suntem de acord că principala slăbiciune față de americani este să ajungem la un public mai larg. În 2013, 1546 de filme s-au produs, filme de lungmetraj s-au produs în Uniunea Europeană și foarte puține dintre acestea au fost uh, distribuite și în afara țărilor de producție. Asta din cauza unor factori, cum ar fi diversitatea lingvistică și culturală a Uniunii Europene, faptul că filmele europene sunt finanțate în special cu susținere, cu fonduri regionale sau naționale și foarte puține companii sunt active pe toată piața europeană. În același timp, credem că sectorul trebuie încurajat să dezvolte noi practici și să se bucure de beneficiile pe care tehnologia digitală le poate aduce. Deci Comisia a lansat un dialog cu stakeholderii care are principal obiectiv uh, lansarea, uh, îmbunătățirea accesului la audiențe. Va fi o discuție cu, cu toți actorii implicați, cu industria cinematografică, în diferite lo locații pe chestiuni cum ar fi eficiența politicilor de susținere a filmului, indiferent dacă sunt naționale, regionale sau europene, nevoia de a dezvolta noi metode de lucru, în fața revoluției digitale, noi strategii de creștere a conștientizării europene și publice, stimularea dialogului în sectorul audiovizual privind impactul celei de-a patra reforme a copyright-ului și a uh, directivei serviciilor media în contextul strategiei pieței unice, adoptând diferite formate uh, în funcție de subiecte. Vom avea conferințe, workshop-uri, întâlniri de grup și uh, vom avea un eveniment major la Bruxelles în ultimul trimestru anului viitor. Parlamentul European, sigur, va fi implicat în acest proces. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra programului Creative Europe și a, a, uh, a diviziunii sale media. Acesta va continua să distribuie filme europene în teatre, în cinematografe și în special uh, la nivel european. De asemenea, programarea de televiziune precum și serviciile video on demand vor primi susținere. Mai recent, programul a susținut uh, publicarea simultană a filmelor în cinematografe și pe video on demand pentru a îmbunătăți modul în care filmele sunt distribuite. Crearea unei facilități de garantare europene va oferi posibilitatea de a mobiliza investițiile publice și să, private și să se bazeze mai puțin cinematografia pe fondurile publice. De asemenea, Comisia și Fondul și Banca Europeană de Investiții vor lansa un instrument în beneficiul uh, uh industriei audiovizuale la începutul anului viitor. Cum spunea, domnule președinte, acest moment marcat de rezoluția digitală este esențial ca un, un sector important cum este cinematografia să rămână în avangarda inovației. Comisia va susține această tendință în următorii ani. Vielen Dank, Herr Kommissar. Die Aussprache Domnule comisar, dezbaterea s-a încheiat.